Der Präsident! Președintele, doamnelor și domnilor, Am să vă rog să luați loc. meine sehr geehrten damen und herren! heute nacht verstarb unser. doamnelor și domnilor wilfried martens a decedat în această noapte. domnul martens s a născut în 1936 a fost președintele ppe Colegul Mahtens a avut în urma sa o care, carieră politică lungă în Belgia, la nivel european și o carieră lungă în Parlamentul uh, European. Domnul Mahtens, din 1997 din 1972, mă scuzați, până uh, în anii 90, cu o scurtă întrerupere a fost uh, ministru în Belgia. Până în 1999 a condus uh, grupul uh, PPE în Parlament. Wilfried Machtens a fost un european. Sein ganzes politisches Leben hat dieser Mann. Wilfried Martens a fost uh, un european uh, convins. A fost unul dintre reprezentanții semnificativi ai uh, comunității Benelux. Uh, care a stat la baza creierii comunităților europene, a căror um, contribuție la crearea Europei nu este foarte des subestimată. Domnul Martens era un um, catolic convins, dar în același timp a fost uh, un om politic um, care a susținut uh, creștin uh, creștin democrația. Însă a fost întotdeauna convins de asemenea că trebuie să um, trecem dincolo de uh, granițele care ne separă în Europa. Din partea lui întotdeauna am primit uh, mesajul că împreună Europa este puternică. Europa s-a creat pe valorile toleranței, respectului și democrației și de voința de a îi recunoaște celuilalt dreptul de a avea o altă opinie. Pe aceste baze, Europa merge în direcția cea bună. Uh, odată cu Wilfried Martens, uh, colegii de la PPE pierd un lider uh, important. Belgia pierde un om politic important, Uniunea Europeană pierde un mare european. Am să vă rog să vă ridicați în onoarea lui uh, Wilfried Martens pentru un moment de reculegere. sie haben sich zu ehren von wilfried martens von ihren plätzen erhoben. ich danke ihnen. vă mulțumesc pentru acest moment de reculegere. sehr geehrte kolleginnen und kollegen! stimați colegi este o bucurie pentru mine o onoare doamnelor și domnilor să vă pot comunica că conferința președinților a adoptat cu